adoptat. Am primit de la Consiliu un acord în primă lectură, regulamentul privind produsele medicinale și uh, diagnosticurile în uh, vitro. Titlurile acestor acte legislative au fost publicate și mâine începe perioada de trei luni, uh, perioada în care pot fi formulate obiecții. Următorul